să continuăm cu explicațiile de vot. Mr. Mamikins. Domnul Mamikins. Dragi colegi, vă rog frumos, am trecut deja la explicațiile de vot și trebuie să îi ascultăm pe colegi. deci pentru recomandare doamna sandra kalniete acordul global de parteneriat și cooperare cu vietnamul domnul mamikins aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că istoria europeană ne-a demonstrat că trebuie să schimbăm diferitele acorduri pentru a ține seama de extinderea Uniunii Europene. În acest caz este vorba de Croația. În ceea ce privește relațiile între Croația și Vietnam, în mod oficial aceste relații au existat deja de mai mult de 20 de ani, chiar dacă niciuna dintre cele două părți nu a avut o reprezentare oficială în uh, cealaltă țară. Însă aceste relații au existat deja de mai mulți ani. Există acorduri de evitare unei uh, impuneri fiscale duble, s-a stabilit abolirea vizelor pentru diplomați și odată cu aderarea Croației la Uniunea Europeană, acordul cadru va aduce uh, prosperitatea mai mare. Recomandarea doamnei Barbara Lochbiller pentru acordul uh, Uniunea Europeană-Vietnam domnul you have the floor. Mulțumesc, domnule președinte eu uh, vroiam să vă spun că acordul cadru între uniunea europeană și vietnam are ca obiectiv principal promovarea dezvoltării ulterioare și a dinamicii ulterioare a relațiilor uh, dintre aceste două țări sau blocuri. Contactele economice sunt extrem de importante, turismul, investițiile, dar și respectul reciproc și valorile și tradițiile, um, respectarea lor reciprocă, dar și drepturile omului, toate acestea creează o bază a relației noastre cu Vietnamul. Vietnamul este uh, una din economiile cele mai uh, puternice emergente în Asia de Sud-Est și în regiunea Asia-Pacific și promovarea cooperării este de aceea o chestiune esențială și un pas logic înainte. Mulțumesc! Yes, it works. We have got... Domnul Arnold, Trebuie să ne oprim în aici în Parlamentul European să ținem lecții statelor terțe despre cum ar trebui să se comportă și mă refer în mod special la textul original al uh, alineatului 33 din acest raport care învăța Vietnamul uh, care ar trebui să fie sistemul de viză pe care trebuie să-l aibă și um, este o absolută prostie. Trebuie să recunoaștem faptul că statele terțe sunt suverane și este o remarcă generală care merge dincolo de acest punct specific, pentru că este o problemă întâlnită prea des în, uh, în Parlamentul European și cred că trebuie să încetăm să ne mai impunem mentalitatea altor oameni de pe planetă. Ceac. Domnul Polceac, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. Eu am participat la dezbaterea pe tema Vietnam și nu știam în detaliu articolele 33 și 35 când am participat la dezbatere și acum le-am citit și nu înțeleg de ce să nu fim pentru acest acord. Pentru că cerințele pe care le-am uh, impus noi au fost rezonabile. Articolele 33 până la 35 în acordul cadru sunt absolut rezonabile. Nu este absolut nimic a ieșit din comun acolo și mi se pare că merită să votăm pentru. Eu am votat atunci pentru și acum uh, apreciez acest lucru pentru că cred că Uniunea Europeană ar trebui să promoveze relații strategice cu uh, Asia de Sud-Est. Este foarte important pentru dezvoltarea relațiilor comerciale să facem așa. Mulțumesc! Dom uh, trecem acum la propunerea de rezoluție finalizarea uniunii economice și monetare a ue domnul jurek marek Unificația valutowa wywołała w Europie bardzo... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O singură monedă în Europa a dus, în Europa a dus la o criză financiară majoră și aproape a dus la dezintegrarea politică a Uniunii Europene. Dacă am fi rezonabil, am renunțat la această politică, însă autoritățile europene doresc să profite de această criză pentru a impune cu și mai mare forță uh, răpirea prerogativelor statelor membre. Acest lucru nu va face decât să aprofundeze criza, așa cum vedem că se întâmplă cu poziția adoptată de Regatul Unit. Această situație uh, dăunează statelor uh, noastre, dar este alegerea dumneavoastră. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mulțumesc. Așa numitul sistem al semestrului european este deja în vigoare de 5 ani. Are o influență asupra politicii, asupra economiei și asupra dreptului de coordonare între statele membre la nivel național și la nivel european. Acest sistem include și controle ale punerii în aplicare. Comisia reprezintă un nivel de control paranațional. Însă noi considerăm că Parlamentul European trebuie să fie implicat și că trebuie să avem o mai mare transparență și mai multe controle la nivel de gestiune. Acest lucru are legătură cu necesitatea de consultare a Parlamentului de către Comisie în ceea ce privește Uniunea Monetară și primul și al doilea nivel al acesteia. La ora actuală, sunt uh, mai multe lucruri și eu susțin această Domnul Permiteți-mi să, ne, să vă întorc în 1919 când John Major a propus uh, un concept unic european, o idee foarte nouă de atunci. Ei bine, am intrat în mecanismul uh, de schimb monetar uh, dar uh, este, era puțin diferit față de ceea ce facem noi acum în politica monetară. Bineînțeles că a crescut șomajul și uh, au uh, falimentat foarte multe întreprinderi, mai multe decât oricând. Economia noastră s-a redresat în ani de zile. Slavă Domnului, nu ne-am alăturat monede euro. Ar fi fost cu aceleași consecințe pe care le îndură acum multe state europene. Domnul Major s-a înșerat atunci a recomandat ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Ei bine, greșeala lui persistă și astăzi. Raportul domnului Preda privind drepturile omului în 2014, doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte Uniunea Europeană joacă un rol foarte important și are o foarte mare responsabilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor omului. Este vorba de demnitatea umană și în același timp de o abordare practică a împiedicării valului de migrație din state care încalcă drepturile fundamentale ale omului. Este foarte bine că avem acest text echilibrat că se menționează um, eliminarea pedepsei cu moartea și interzicerea torturii. În același timp, în acest text se află și uh, prevederi care depășesc competențele Parlamentului. E regretabil că se folosesc drepturile omului ca pretext pentru a se uh, justifica avortul și căsătoria între persoane de același sex. De aceea eu am votat împotrivă. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijinul față de drepturile omului este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Unele state își creează contacte reciproce, contacte cu, bilaterale, mă scuzați, în funcție de interese um, cât se poate de egoiste. Uniunea Europeană trebuie să consolideze vectorii uh, de respectare a drepturilor omului, dar să nu uităm că fiecare cultură are propria evoluție specifică și dacă vorbim despre drepturi universale, în adevăratul sens al cuvântului, toată lumea oferă de fapt o interpretare diferită asupra acestora. Aceasta este fundamentul fiecarei diplomații raționale, aceea de a propaga drepturile noastre și valorile noastre, dar ținând cont de interesele oamenilor celorlalți de asemenea. Eu însă am susținut acest raport. Mulțumesc! Președinte, de cuvântul fără microfon üdvözlöm hogy a jelentés az unió belső és külső politikái Mulțumesc. În uh, acest uh, raport este vorba de faptul că trebuie să fim consecvenți în politica internă și în politica externă a Uniunii Europene. Noi dorim să atragem atenția statelor membre asupra faptului că acestea trebuie să răspundă la provocările de politică externă situația drepturilor omului uh, în uh, lume, trebuie să beneficieze de o politică credibilă din partea noastră. Aș dori să mă refer aici la minoritățile autohtone din state membre ale Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană critică adesea state terțe în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, dar minoritățile autohtone au um, o situație dificilă, reprezintă 10% din populație cu toții sprijinim drepturile omului, bineînțeles, dar acest raport spune că Uniunea Europeană și statele membre uh, trebuie să, ai, să vorbească într-un singur glas pe acest subiect, dar a fi unite și singurul glas înseamnă că dreptul național de a-și uh, stabili propria politică externă nu mai este respectat. Și acest raport și amendamentele tocmai asta vor se definește uh, un nou tip de refugiat, refugi, uh, dar nu ne-am gândit la consecințe înainte ca Parlamentul să adopte raportul cu majoritate largă astăzi. Apoi, sistemul de cote într-o politică în țări democratice. Cum vă închipuiți că aceste cote sunt un lucru bun? Cum le puteți impune unor țări din afara Uniunii Europene? Nu are nicio logică. Apoi, eu sunt împotriva pedepsei cu moartea, dar nu noi trebuie să dăm lecții altora pe acest subiect. Este o decizie a statelor suverane. Mulțumim. Uh, trecem acum la cea de-a 20 aniversare a acordului de pace de la Dayton. Domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 20 de ani. Acordul de pace de la Dayton a fost semnat și a adus în Balcanii Occidentali pacea mult așteptată. Națiunile de la fața locului au redobândit baza de a construi o națiune democratică. Din păcate însă, principiul consensului utilizat în, pentru acordul de pace nu a rezolvat și segregarea etnică. Regiunea în continuare este divizată țările sunt divizate. Acest lucru e reflectat și la nivelul uh, aparatului guvernamental. Și avem numeroase exemple în acest sens. Pur și simplu nu putem spune că relațiile sunt suficient de bune în regiune. Uh, trecem acum la raportul uh, Valero. Domnul Mamikins Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Kopējā nostājā ir juridiski saistoša sistēma. Acest uh, sistem este obligatoriu într-un cadru în care um, avem un comerț de arme convenționale cu partenerii noștri comerciali și uh, anumite întreprinderi europene sunt lideri în sector am exportat uh, arme în uh, cantități mari. E vorba de sute de milioane de euro cifre de afaceri, dar avem nevoie um, de reglementări uniforme pentru comerțul cu arme în Uniunea Europeană. Fiecare țară are dreptul să-și dezvolte uh, industria armamentului și propria politică, conform intereselor sale, dar acest comerț trebuie să fie transparent și orice încărcare a acestor uh, standarde pot duce la probleme. Mulțumesc. Fontos leszögeznünk, hogy... Mulțumesc. Este foarte important să stabilim că situația juridică a exporturilor de arme ține de competența statelor membre. Este important să existe o bună comunicare între statele membre la nivel de Consiliu. Raportul critică statele membre pentru că încalcă anumite dispoziții și uh, raportul cere introducerea de sancțiuni. Dar haideți să nu uităm că este vorba de un subiect foarte delicat și că statele membre nu vor renunța niciodată la competențele pe care le au în acest domeniu. Este important să ne dăm seama în ce, mătură exist, în ce măsură există o legătură între exporturile de arme și obiectivele comune de politică externă. Politica externă se bazează pe orientări uh, legate de faptul că exporturile nu vor încălca valorile noastre. Trecem acum la brevetele și drepturile amelioratorilor de plante. Domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Timp de 17 ani a existat această directivă și ea reglementează semințele fructelor și legumelor uh, um, care sunt dezvoltate prin procese biologice și um, acestea nu pot face obiectul unor brevete. Brevetele se aplică în multe sectoare economice, dar nu în acest, nu în acest caz. Dar uh, în decizia sa din 2015, Oficiul European al Brevetelor a luat decizia ca în cazul tomatelor și uh, brocoliului, lui să se aplice brevetele. S-a pronunțat uh, în legătură cu faptul că aceste brevete nu in, încalcă directiva. Dar noi trebuie să anchetăm situația din punct de vedere politic. Doamna Harkin. Mulțumesc. am sprijinit cu drag această rezoluție fiindcă e esențial să menținem excepția privind amelioratorii. Asta ce înseamnă? Acces la tot materialul vegetal uh, pentru ameliorare. Asta înseamnă că avem soiuri moderne uh, și specii sălbatice care trebuie protejate Uh, soiurile trebuie să fie disponibile fără brevete tuturor celor care doresc să le utilizeze. Nu e vorba, nu contează despre cine este vorba. Grădinari, uh, mici întreprinderi, uh, agricultori de subzistență. De aceea, sprijin pe de întregul solicitarea făcută pe lângă comisie de a clarifica temeiul și interpretarea directivei 9844. Trebuie să oferim o claritate juridică aici în ceea ce privește interdicția brevetării Uh, produselor obținute din uh, niște procese esențial biologice. Am uh, susținut amendamentul 5, unde se cere o exceptare comprehensivă pentru amelioratori cu comercializarea liberă a produselor noi și am fost dezamăgită de faptul că nu a trecut. Consider că ar fi adus o valoare adăugată la ceea ce oricum e deja o rezoluție foarte bună. Situația din Burundi, domnul Mamikins. Desims priekšsēdētāja kungs, Mulțumesc, domnule președinte. Din multe motive, statele africane sunt uh, cele care, um, după obținerea independenței, au încă probleme în uh, constru construirea unor uh, structuri de stat eficiente și au de suferit din cauza sărăciei, din cauza încălcării drepturilor omului și așa mai departe. Unele state au uh, mai mult succes în uh, tratarea acestor probleme. Burundi însă este unul din statele cu cele mai mari probleme, deși și-a recâștigat independența acum mult timp. Purificarea etnică, genocidul, războaiele civile, un uh, grad foarte mare de sărăcie, o situație foarte deficitară în domeniile sănătății și ale educației, toate acestea au uh, dus la o criză profundă și nu acest lucru ne dorim. Mim. Trecem acum la ultimul uh, raport care a fost votat, protejarea Parcului Național Virunga. Domnul să aveți un cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Parcul Național Virunga este unul dintre cele mai vechi parcuri naționale de pe continentul african este foarte bogat din punctul de vedere al biodiversității și al speciilor de animale. Dar, chiar dacă este pe lista UNESCO, uh, este amenințat constant de uh, concesiuni de extragerea petrolului acordate de uh, autorități anumitor companii um, au existat o serie de conflicte uh, sângeroase în zonă și braconajul are loc pe scară largă um, în zonă. Violența continuă și 140 de pădurare au fost uciși în ultimii ani. Mă bucur că noi, Parlamentul European, încercăm să sprijinim Parcul Național Virunga, care este sit UNESCO. De aceea am votat pentru procesul verbal al acestei reuniuni va fi înaintat parlamentului spre aprobare la începutul viitoarei reuniuni și dacă nu sunt obiecții rezoluțiile adoptate astăzi vor fi transmise persoanelor și organismelor care sunt menționate în aceste rezoluții. cu aceasta sesiunea parlamentului